Bien. <clears throat> Bien, mesdames et messieurs, je... Doamnelor și domnilor, declar deschisă reuniunea noastră pe care o prezidez la solicitarea președintei din mandatul trecut, în calitate de fost vicepreședinte al Comisiei în mandatul trecut. Interpretarea este disponibilă în toate limbile, cu excepția limbii malteze. Și nu cred că avem colegi maltezi aici. Urez bun venit tuturor membrii, noilor membri ai Comisiei TRAN, cu care vom colabora în următorii 5 ani și, bineînțeles, membrilor vechi, pe care mă bucur să-i revăd. Obiectivul acestei ședințe este acela de a alege președintele și patru vicepreședinți, deci președintele și biroul comisiei. Uh, și procedăm în, ordine, procedăm în ordine. Mai întâi alegem președintele care va prezida apoi restul ședinței. Forumul uh, a fost reunit. Dar, conform regulamentului, trebuie să vă informez că unii membri titulari nu pot fi prezenți și cu acordul grupurilor lor sunt înlocuiți de supleanți. Vă voi da lista acestora dacă nu aveți nimic împotrivă. Doamna Lukashevska, titular de la PP, este înlocuită de domnul Tomaș Francovski, doamna Karima Deli, doar pentru alegerea președintelui va fi înlocuită din partea verzilor de doamna Diana Downings. Doamna Trimeț de la Verzi va fi înlocuită de domnul Daniel Friend. Domnul Marco Campomezzoni de la ALDE va fi înlocuit de Roman Haider. Domnul Tomaș Poremba va fi înlocuit de domnul Angel Zambaschi de la ECR, domnul João Ferreira de la GUE este înlocuit de doamna Anne-Sophie Peltier, doamna Caterina Conecna este înlocuită de doamna Claire Daly de la GUE și domnul David Byrne de la neafiliați este înlocuit de domnul James Wells. Dacă nu aveți observații, dacă nu e nimeni împotrivă, putem trece la vot. Vă rog pe fiecare să verificați dacă aveți cardul de vot la dumneavoastră, chiar dacă votul nu va fi neapărat electronic, dar dacă e nevoie să aveți cardul electronic de vot ca să nu pierdem timp. Acum aș dori să vă întreb care sunt candidații la președinția Comisiei pentru Transporturi. Cine este candidat? Pour, uh, le grup de... Pentru grupul, din partea grupului Verzilor, o propun pe doamna Karima Deli pentru postul de președinte a acestei comisii. Mai sunt alți candidați? Întreabă președintele. Nu? O întreb pe doamna Deli dacă acceptă această candidatură. Riche, Domnule Riche, dragi colegi, accept cu plăcere să fiu candidata dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Deli. Conform obiceiului, având în vedere că nu avem alți candidați, vă propun să o alegem pe președinta noastră prin aclamare. Doamnă președinte, Vă invit la prezidiu și vă cedeți locul. Dragi colegi, Doamnelor și domnilor, mai întâi mulțumesc lui Dominic Riquet, care nu e un deputat oarecare, a fost prim vicepreședinte um, doi ani și jumătate, dar pentru mine este un prieten, dar și un expert și uh, ba, face parte din baza acestei comisii pentru transporturi. Mulțumesc tuturor celor din mandatul trecut și urez bun venit celor noi, noilor membri ai acestei comisii. Sunt mândră uh, de faptul că ați ales sau m-ați ales din nou în fruntea acestei comisii. Ați ales o femeie tânără, astfel transmiteți un mesaj puternic cetățenilor europeni. Nu aș fi crezut vreodată că voi fi din nou în fruntea acestei comisii, unei comisii atât de importante cum este Comisia pentru Transporturi, deci este o mare, o mare onoare pentru mine, dar în același timp o mare responsabilitate și împreună vom răspunde acestei provocări. E vorba de provocarea tineretului pe care l-am primit aici în Parlament acum câteva luni. Tinerii ne cer un lucru, să ne asumăm responsabilitatea, să acționăm rapid pentru ca urgența climatică și cea de mediu să fie cu adevărat luată în serios. Sectorul transporturilor este vizat pentru că acest sector emite 30% din gazele cu efect de seră. Dar există și um, această boală a secolului 21, poluarea. 600 de mii de cetățeni mor prematur sau cetățenii care nu au acces la transporturi pentru că Uh, din lipsă de accesibilitate sau pentru că sunt prea scumpe. Deci, membrii Comisiei pentru Transporturi trebuie să fie actori. Aveți o misiune clară, să fluidificați transporturile, să facilitați transportul cetățenilor noștri, să permiteți tuturor să aibă acces la mobilitate, să adoptăm noi moduri de viață, să respectăm mediul, să garantăm tuturor un loc de muncă de calitate în, uh, în serviciul binelui comun. Aceasta este misiunea noastră. Eu voi fi președinta tuturor membrilor acestei comisii. Ușa mea va fi întotdeauna deschisă. Și mă uit acum la colegii din secretariat. Nu sunteți birocrați, sunteți experți în serviciul deputaților. Deci, ceea ce spun spun și pentru dumneavoastră. Ne bazăm pe dumneavoastră. Proiectul european are nevoie de toată lumea, provocările sunt majore, trebuie să finalizăm, finalizăm pachetul mobilitate. Doi ani am negociat. Da, domnule Marinescu, va trebui să-l finalizăm. Și puteți conta pe mine vom avea o poziție ambițioasă. Trebuie să discutăm cu Consiliul și Comisia la triloguri și contez pe dumneavoastră, pe toți, pentru a continua în aceeași dinamică ca și în mandatul trecut. Și trebuie să avansăm în pachetul aviatic. Așa cum um, a spus și Comisia, trebuie să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Și în sectorul maritim vom face în așa fel încât toate problemele legate de poluare și de siguranță să fie puse în discuție pentru uh, vasele de croazieră în porturi la, pentru că și turismul face parte din uh, competența noastră. Acum trebuie să adoptăm o legislație care să permită și inovarea la nivel digital și uh, introducerea inovațiilor digitale în uh, sectorul transporturilor. Avem nevoie de reguli sociale, să punem capăt dumpingului social, să avem o Europa socială care să meargă pe drumul cel bun și voi încheia cu un lucru important. Această comisie este o ușă deschisă cetățenilor. De aceea vom invita cetățenii să dezbată în mod regulat cu noi, sub forma unor agore ale cetățenilor, vom uh, promova și premiul european al uh, startup-urilor în domeniul uh, mobilității și ca etică, eu, ca președinte acestei comisii, ca și dumneavoastră și toți raportorii, vom semna carta de luptă împotriva conflictelor de interese. Atunci când vom fi raportori, lizibilitatea e importantă în această comisie și doresc să vă spun că această comisie, și mă uit din nou la domnul Marinescu, această comisie va fi fermă în negocierile cu Comisia și Consiliul, vom fi hotărâți și poziția Parlamentului va fi întotdeauna apărată. Comisia Tran devine astăzi extrem de importantă în acest Parlament, în toate dosarele de competența noastră și Comisia Tran va fi un pilon în acest sector care trebuie să facă eforturi și să promoveze proiectele concrete pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Și cu siguranță voi face în așa fel încât să reușim în acest mandat. Deci, începem acum imediat cu biroul acestei comisii. Și imediat vom alege biroul comisiei. Începem cu candidaturile pentru prim vicepreședintele acestei comisii. Bună ziua, domnule Liberațchi, aveți cuvântul. Thank you very much, dear. Mulțumesc, dragă Karima, felicitări pentru faptul că ai fost aleasă prin aclamare. E o veste bună faptul că avem această continuitate. Ai vorbit despre misiunea noastră și aspectele negative ale transporturilor. Aș dori să promovez o abordare mai echilibrată. Transporturile înseamnă locuri de muncă, mediu de afaceri și sporirea competitivității noastre, dar și calitatea vieții. Acestea fiind spuse, propun ca vicepreședinte pe Colegul nostru, socialdemocrat suedez, Johan Danielsson, vine din uh, lumea sindicală, de aceea calitatea locurilor de muncă sunt extrem de importante pentru el, pentru că milioane de oameni lucrează în acest uh, sector și profit de ocazie pentru a propune și al treilea vicepreședinte în numele socialiștilor și democraților, Istvan Uiheli, care are experiență în mediul de afaceri și pentru a avea un echilibru geografic. Deci Johan Danielson și Istvan Uiheli din partea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai există alt candidat? Domnule Danielson, acceptați această candidatură? Dear colleagues, I'm delighted to... Dragi colegi, accept cu plăcere. Mulțumesc, domnule Danielson. Dacă nu sunt alți candidați, votăm prin aclamare. Domnule Danielson, puteți să veniți aici la prezidiu alături de mine în calitate de prim vicepreședinte și continuăm cu alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Avem candidați? Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă propun din partea grupului PPE pe domnul, candidatorul, da, candidatura domnului Sven Schulze. Mai sunt alți candidați? Nu? Domnule Schulze, acceptați să fiți candidat? Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc grupului meu pentru faptul că a propus candidatura mea. Îmi face plăcere să fiu candidat și să mă alătur dumneavoastră în birou, deci accept cu plăcere. Atunci propun să votăm prin aclamare pe domnul Șulțe, care va fi al doilea vicepreședinte. Vă rog, domnule Șulțe, să vă alăturați nouă. Continuăm. Și continuăm. Există candidați pentru postul de al treilea vicepreședinte, domnul Liberațchi. Am pro- propus deja pe Ișoan Uicheli, deci repet cu multă plăcere această candidatură și vă rog să o sprijiniți prin aclamare. Dacă nu sunt alți candidați, îl rog pe domnul Uicheli. Domnule Uicheli. Aveți cuvântul, sunteți de acord să fiți candidat și al treilea, la postul de al treilea vicepreședinte? Vă rog să răspundeți. Mulțumesc, dragi colegi. Este o mare plăcere pentru mine să fiu numit. Voi fi în slujba familiei pentru transporturi și turism aici în Parlamentul European. Nu avem alți candidați, deci îl votăm pe domnul Wicheli prin aclamare. Vă rog, domnule Wicheli, să vă alăturați nouă. Pour le quatrième vice-président, y a-t-il des candidatures? Pentru postul de al patrulea vicepreședinte sunt candidaturi. Vă rog, numele grupului ALDE. Aș dori să o propun pe doamna Julie Le Chanteux pentru al patrulea post de vicepreședinte. Sunt și alți candidați? Vă rog, domnule. Mulțumesc. Mai întâi felicitări pentru faptul că ați fost aleasă. Aș dori să propun pentru postul de coordonator de la Renew, nu, pentru al patrulea, postul de al patrulea vicepreședinte, pe domnul Jean-Christophe, îmi pare rău, nu am reținut numele. Deci avem doi candidați pentru acest post, doamna Le Chanteux și domnul Ottens de la ALDE. Nu, îmi cer scuze. Am greșit puțin, dar într-adevăr v-ați schimbat numele. Renew. Uh, avem doi candidați. Atunci, vă rog. Domnul Olivier, de la grupul ID. Aș dori uh, să uh, spun că, în ciuda regulilor de curtoazie și de democrație, asistăm la o mascaradă. Astăzi grupul nostru riscă să fie privat de un post în birou, dar observ că regulamentul Parlamentului, pe care nu eu l-am făcut, indică faptul că minoritățile trebuie să fie reprezentate este o obligație și faptul că există un al din cauza faptului că există un al doilea candidat, grupul nostru nu va putea să fie reprezentat în biroul uh, grupului. Cer colegilor să rectifice această injustiție și rog să, să o rectifice votând pentru doamna Le Chanteu. Mulțumesc, domnule uh, Olivier, nimeni aici nu poate să dea lecții de democrație. Deci avem doi candidați. Toată lumea poate să fie candidat. Avem doi candidați. Acceptați faptul că vom pune la vot cele două candidaturi, e de acord toată lumea, atunci votăm electronic. Doamna L'Enchanteux și domnul Ocean. Doamnă Leșantă, acceptați această candidatură, da sau nu? Mulțumesc tuturor grupurilor de la Identitate și Democrație faptul că mi-acordă um, încrederea lor și accept candidatura cu onoare și umilință. Domnule Ottens, unde vă aflați? Aveți cuvântul acceptat să fiți candidat? Da, doamnă președinte, va fi o onoare pentru mine să fiu al patrulea vicepreședinte, deci accept această candidatură. Avem deci cei doi candidați și vom vota electronic. Are toată lumea cardul de vot? Are toată lumea cardul de vot? Atunci, numai puțin. Deschid votul test. Deci, dacă vă bucurați cu toții că faceți parte din această comisie, votați verde și dacă nu, vă bucurați, votați roșu. Este doar un vot test. Alors, si vous êtes content... Deci dacă vă bucurați că faceți parte din această comisie, votați verde, dacă nu, roșu. On va fermer le vote. S-a închis votul. 40 vă bucurați foarte mult. Doi nu știu, nu s-au hotărât. Bun. Deci, procedura pentru alegerea celui al patrulea vicepreședinte e simplă. Verde va fi pentru doamna Le Chanteux și roșu pentru domnul Otens. Deci, Verde, votați pentru doamna Le Chanteux. Roșu, votați pentru domnul Ottens. A înțeles toată lumea? S-a deschis votul. Tout le monde a voté? A votat toată lumea? Sunt prea multe voturi din partea grupului PPE. Începem cu stângul, ca de obicei. Deci prea multe voturi. Vă rog, vă rog, cineva să-și scoată cardul de vot din consolă. Bun. Acum s-a închis votul. 31 de voturi pentru domnul Hotens, 16 pentru doamna Le Chanteux. Domnule Hotens, sunteți al patrulea vicepreședinte al comisiei. Vă rog să vă alăturați nouă la prezidiu. Mes chers collègues! Dragi colegi, ne revedem pentru următoarea reuniune pe 24 iulie la ora 9. La ora 9 vă rog să fiți prezenți. Și apoi doar coordonatorii vor avea o reuniune săptămâna viitoare, pe data de 19 iulie. Dacă nu aveți alte observații, dragi colegi, suspendăm ședința.